All right. Good afternoon, ladies and gentlemen. Bună după amiaza, doamnelor și domnilor. Begin our meeting. Ne putem începe ședința comisiei noastre de dezvoltare regională. Vă mulțumesc. We'll begin with the adoption of the agenda. Începem cu aprobarea, adoptarea ordinii de zi. Aveți întrebări, sugestii, comentarii în legătură cu aceasta? E vorba de ședința de azi și de mâine. Nu, văd că nu. Atunci adoptăm proiectul de ordine de zi. Punctul 2. Trebuie să aprobăm procesele verbale ale reuniunilor 23-24 ianuarie, 6 februarie, 16 februarie, respectiv 28 februarie. Puteți consulta aceste procese verbale online vă propun ca în lipsa uh, obiecțiilor în timpul reuniunii de astăzi să le aprobăm la sfârșitul zilei. Comunicări? Nu am comunicări astăzi. Putem trece direct la punctul 4. E vorba de raportul domnului Omarșe privind promovarea coeziunii și a dezvoltării în regiunile ultraperiferice ale Uniunii Europene. Punerea în aplicare a articolului 349 din Tratatul uh, de funcționare a Uniunii Europene. Comisia pregătește o revizuire a strategiei 2012 privind uh, regiunile ultraperiferice. E vorba de un parteneriat pentru o creștere durabilă și inclusivă. Scopul acestui proiect de raport al domnului Marge este să formuleze poziția Parlamentului în legătură cu regiunile ultraperiferice ale Uniunii Europene pe viitor. Vom discuta acum acest proiect de raport și propun ca termen de depunere a amendamentului data de 10 aprilie la prânz. Domnule Omarje, aveți cuvântul pentru a ne prezenta proiectul de raport. Doamnă președinte, vă mulțumesc. Așa cum a spus și dumneavoastră, acest raport uh, ajunge la vine în momentul potrivit și îi mulțumesc Comisiei Regii pentru că a hotărât să discutăm despre acest raport. Deci o vom face înainte de adoptarea noi strategii pentru regiunile ultraperiferice. Cum câteva zile, de asemenea peste câteva zile va avea loc forumul pentru regiunile ultraperiferice, forum organizat de Comisia Europeană pe 30, uh, respectiv 31 martie. Acest raport uh, se dorește a fi un bilanț al punerii în aplicare a articolului 349 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene în ceea ce privește diferitele politici uh, comune. Pentru a face această analiză cât mai exact și uh, complet, m-am bazat pe interpretarea articolului 349 din decembrie anul trecut uh, din partea Curții uh, de Justiție Europeană. După cum știți, Curtea s-a reunit în Marea Plenară pentru a da o sentință în legătură cu acest articol 349, sentință care era așteptată din 2012. Să reamintesc în ce constă acest articol 349. Acest articol recunoaște și e ceva ce noi discutăm de foarte multe ori. Deci acest articol 349 recunoaște faptul că situația economică și socială structurală din regiunile ultraperiferice este agravată de îndepărtarea, insularitatea, super, suprafața redusă, relieful, clima dificilă și dependența lor economică față de o serie redusă de produse. Deci sunt niște factori permanenți care împreună Uh, aduc atingere dezvoltării acestor regiuni. Și acest articol îi conferă Uniunii capacitatea de a stabili măsuri specifice în ceea ce privește condițiile de aplicare a tratatului în aceste regiuni, ținând uh, cont de caracteristicile lor specifice. Deci măsurile specifice se referă uh, în dispozițiile tratatului la faptul că nu se referă decât la politicile comune. Dat fiind acest lucru și ținând cont de jurisprudență, am crezut de cuvință ca noi, Comisia Regii, să analizăm în sfârșit bilanțul punerii în aplicare a articolului 349. Deci în tratatul de la Amsterdam era articolul 297 aliniatul 2 după peste 20 de ani de exigență, de existență, mă scuzați, și după ce de peste 20 de ani ne punem întrebări în legătură cu sfera de aplicare a acestui articol. Țin să profit de faptul că avem această dezbatere pentru a saluta angajamentele și eforturile Comisiei Europene de la începutul acestui mandat încoace pentru a sensibiliza um, întreaga comisie, deci eforturi depuse mai ales de unitatea regiunii ultraperiferice. S-a încercat o sensibilizare în legătură cu importanța punerii în aplicare acestui articol 349, care are o importanță transversală clară. Comisia noastră parlamentară, care are drept competență tocmai Uh, chestiunile ce țin de regiune ultraperiferice, trebuia și trebuie să facă o analiză uh, în detaliu, o analiză sinceră și obiectivă care să se bazeze pe cadrul juridic, dar să țină cont și de așteptările politice ale actorilor regionali și mă gândesc aici la autoritățile politice regionale, dar și la cei care beneficiază de fonduri europene în aceste regiuni. Deci care sunt principalele constatări din acest raport care v-a fost uh, distribuit? Constatări în legătură cu punerea în aplicare articolului 349. În raport, în primul rând, subliniez uh, următorul lucru. Deși există succese, cum ar fi programul POSEI sau alocarea pentru a compensa supracosturile, alocațiile, trebuie să recunosc, recunoaștem că, din păcate, acest articol 349 încă nu a fost uh, folosit pe deplin. Avem în continuare o marjă uh, considerabilă pentru a-l pune în aplicare mai ales prin crearea de programe ad hoc și de noi politici europene specifice, bazându-ne atât pe aturile regiunilor ultraperiferice, cât și pe situația lor uh, deosebită. Articolul 349, din punctul meu de vedere, și aici uh, nu vreau să dau vina pe nimeni, acest articol a fost pus în aplicare în mod mult prea restrictiv, ceea ce nu a permis uh, regiunilor ultraperiferice să se dezvolte în funcție de întregul lor potențial și de specificul lor. Și trebuie să spun că nu au reușit să se dezvolte în ciuda investițiilor importante făcute acolo. Articolul 349 din tratat nu a fost pusă în aplicare decât în mod limitat în ceea ce vește multe politici europene, mă gândesc la cea comercială, maritimă, de pescuit, mm, la coeziune, la politica de concurență sau uh, de mediu. Și asta în detrimentul regiunilor troperiferice. În cadrul acestor politici, o abordare specifică regiunilor periferice și o abordare specifică nu au fost uh, urmărite în mod constat, uh, constant. S-au adaptat uh, regulamentele doar în mod specific și mă gândesc, de exemplu, la pescuit. Exista un program POSEI de pescuit care a fost abandonat pentru o simplă integrare sau pur și simplu niciodată nu a fost pus în practică. Eu cred că aceste reticențe care există uneori în anumite servicii, reticență de a pune în practic articolul 349, um, această reticență nu apare din cauza um, faptul că nu se dorește să se acționeze cum trebuie, ci deoarece sentința din, uh, deoarece de-a lungul timpului lucrurile nu s-au uh, desfășurat așa cum trebuia, dar avem acum sentința din decembrie uh, a curții care ne va permite să schimbăm lucrurile. Parlamentul European și Comisia ar trebui să-și asume toate urmările a ceea ce s-a întâmplat și de aceea noi cerem să se facă acest bilanț și de aceea cer uh, să se deschidă practic o nouă eră a relațiilor între Uniunea Europeană și regiunile ultraperiferice. Care sunt principalele noastre recomandări din raport? Cerem ca acest nou capitol între relațiile dintre UE și regiunile ultraperiferice să se bazeze pe o adevărată strategie nouă pentru aceste regiuni Uh, strategie la care acum Comisia lucrează. Trebuie să se profite pe deplin de posibilitățile oferite de articolul 349, mai ales de uh, și să se creeze mai ales noi programe specifice și noi politici care să fie adaptate la nevoile de dezvoltare durabilă din aceste regiuni. De asemenea, această nouă strategie ar trebui să fie globală, de lungă durată, care să spună în detaliu cum trebuie să fie abordarea pentru regiuni ultraperiferice și pentru fiecare regiune ultraperiferică trebuie să existe de asemenea un cadru strategic cu obiective specifice fiecarei regiuni ultraperiferice. Bineînțeles că există elemente pe care aceste regiuni le au în comun, de aia există și acest articol 349, însă să nu uităm că există și o mare diversitate. Situația e foarte diferită de la o regiune la alta și ar trebui să se țină cont de acest lucru. De aceea eu cer ca această nouă strategie să fie foarte globală, după cum spuneam. Și îi cer de asemenea comisiei, rog comisia, ca atunci când va elabora această nouă strategie, să facă un bilanț precis al abordării și să examineze situația economică și socială uh, în mod detaliat în fiecare regiune ultraperiferică. Deci asta referitor la cadrul general. Și după cum ați constatat, raportul uh, se referă după aceea la chestiuni precise, se intră în detalii și se examinează cinci domenii majore de politică comunitară pentru care am uh, stabilit o serie de propuneri. Nu voi intra acum în detaliile tuturor acestor propuneri. Dacă doriți să o faceți, puteți să o faceți în timpul dezbaterii, însă haideți totuși să evocăm câteva aspecte ce se referă în primul rând la politica de coeziune. Referitor la această politică de coeziune, eu cred că dacă până acum regiunile ultraperiferice au fost luate în calcul în mod pozitiv, articolul 341 ar trebui să fie consolidat, mai ales în ceea ce privește condițiile de acces la fonduri, programele pentru angajarea tinerilor și accesul la planul Juncker. EFSI, la planul EFSI. Referitor la politica comercială acum, eu cred că, din păcate, regiunile eutaperiferice nu prea sunt luate în considerare în acest domeniu și această politică comercială este pusă în practică fără să existe nicio coerență față de obiectivele stabilite în ceea ce privește coeziunea sau uh, obiectivele pe care ni le-am stabilit în ceea ce privește agricultura. Știți că din partea Comisiei Europene se fac din ce în ce mai multe acorduri de liber schimb, în cazul bananelor, de exemplu, sau zahărului. Sectorul de producție din aceste regiuni ultraperiferice este relativ limitat, iar aceste acorduri comerciale nu fac decât să uh, fragilizeze și mai mult sectorul economic. Știți că în urma reformei din 2015, contingentele la zahăr și prețurile garantate au fost de asemenea eliminate și iată, avem un cadru general um, de politică comercială care pune bețe în roată eforturilor uh, de dezvoltare din uh, regiunile ultraperiferice. De aceea noi cerem Comisiei Europene să integreze în negocierile cu alte țări și interesele acestor regiuni ultraperiferice, pentru a avea niște clauze de protecție și salvgardare care sunt absolut necesare. Un al treilea domeniu foarte important pentru regiunile ultraperiferice și pentru întreaga Uniune de altfel, politica maritimă și de pescuit. Știți foarte bine că toate aceste regiuni ultraperiferice sunt uh, insule. Avem Guia, Goia, Guiana, mă scuzați, care are și au un potențial de dezvoltare în domeniul pescuitului. Și aici cred că Uniunea Europeană ar trebui să fie conștientă de puterea maritimă pe care o au Uh, aceste teritorii de peste mări. Însă nu ar trebui să ne limităm la acest lucru, ar trebui să orientăm toate instrumentele noastre în așa fel încât politica de pescuit să fie benefică în primul rând acestor regiuni. Și pentru ca regulamentele să nu aducă atingere potențialului considerabil de dezvoltare a pescuitului în uh, regiunile ultraperiferice și adevărul e că în ziua de astăzi regulamentele reprezintă un obstacol, o frână în calea dezvoltării acestor regiuni. Al patrulea domeniu, politica fiscală. În privința acestui domeniu, îi cer comisiei, care este gardiana tratatelor, îi cer să-și ia angajamentul de a garanta permanentizarea și prelungirea dincolo de 2020 a regimurilor fiscale specifice pe care le au regiunile ultraperiferice. Regimuri fiscale um, pe lângă Comisia Europeană pentru a nu pune în pericol dezvoltarea economică a acestor regiuni. E vorba și de subvențiile de stat uh, cu finalitate regională, care, din păcate, nu țin suficient cont de articolele din tratat care se referă la regiunile ultraperiferice. În ultimul rând, constat că în ceea ce privește politica de cercetare, transport și de telecomunicații și de mediu, uh, regiunile ultraperiferice nu au atras, să zic așa, interesul uh, Comisiei Europene pentru a fi propuse sau uh, făcute ameliorări substanțiale. Pentru noi, principala miză este să putem mobiliza instrumentele și eforturile existente și fondurile care există, de exemplu în cadrul uh, programului Orizont 2020, acolo există fonduri. Acum trebuie să găsim modalitățile cele mai bune prin care regiunile ultraperiferice să poată profita și ele de aceste fonduri uh, care pot îmbunătăți foarte mult lucrurile în ceea ce privește inovarea, de pildă important ca și regiunile ultraperiferice să intre în uh, cadrul economiei uh, uh, noi. Eu sper că, bineînțeles, această economie va fi verde, ca munții acoperiți de păduri din aceste insule, dar și albastră, ca marea care le înconjoară. Acum aștept, bineînțeles, intervențiile colegilor și, bineînțeles, prin amendamentele dumneavoastră sunt sigur că acest uh, raport va fi și mai bun. Bineînțeles, voi încerca să includ cât mai multe din uh, sugestiile dumneavoastră în calitate de uh, raportor principal. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Omarje. Acum vom începe intervențiile raportorilor din umbră. Domnul Polceac, în numele grupului PP, aveți cuvântul. Domnul Uh, I would like to speak... Uh, mulțumesc, doamnă președinte. Vorbesc în numele domnului uh, Ponga, care nu este prezent astăzi și voi vorbi în cehă. În numele domnului Ponga vreau să mulțumesc domnului Omaji pentru acest proiect de raport prezentat. Aș vrea să-i mulțumesc și pentru cooperarea de care a dat dovadă lucrând la acest raport și aș dori să vă anunț că Domnul Ponga este de acord cu filozofia prezentată în acest proiect de raport al uh, domnului Omarjee. Aceasta înseamnă că direcția pe care a ales-o raportorul este acceptabilă pentru grupul nostru politic. Totuși, vom prezenta câteva amendamente. Aș vrea să vă prezint care sunt principalele priorități um, în cadrul acestor amendamente. Noi am dorit să arătăm că e nevoie de o cooperare între uh, direcțiile generale ale Comisiei. între aceste direcții generale și regiunile ultraperiferice. În același timp, am dorit să subliniem și mai mult în raport care sunt specificitățile acestor uh, regiuni ultraperiferice în funcție de politica de coeziune și impactul său după 2020. Iată declarația din partea raportorului din umbră, din partea domnului Ponga. Mulțumesc și acum următorul raportor uh, din umbră, domnul Moscur. Mulțumesc, doamnă președintă, dragi colegi. Aș dori să-l felicit pe colegul nostru, domnul Iunus Omarji, pentru munca excelentă făcută la redactarea acestui proiect de raport. Mi-aș fi dorit ca colegii noștri să acorde o atenție deosebită muncii efectuate cu această ocazie. E vorba aici, așa cum a spus uh, și raportorul, uh, de o serie de handicapuri, de îndepărtare, de o piață redusă. Și tocmai pentru a răspunde tuturor acestor constrângeri, există articolul 349 din TFUE conținutul acestui articol și interpretarea extinsă care a fost făcută de Curtea de Justiție Europeană, așa cum arăta și raportorul pe 15 decembrie, a trebuit să ne permită o adaptare eficientă a politicilor europene în funcție de caracteristicile și specificitățile noastre. Totuși, articolul acesta, articolul 349, a rămas uh, Uh, neexploatat uh, la nivelul potențialului său, tocmai pentru a oferi această adaptare a politicilor. Interpretarea restrânsă articolului 349 nu se poate menține în felul acesta. Este nevoie de uh, o intervenție urgentă, ținând cont de provocările existente. Așa cum spunea și raportorul, progresele potențiale care ar putea fi aduse de o utilizare mai bună a acestui articol în sectoare cheie, precum uh, pescuitul, cercetarea, creșterea durabilă, toate acestea sunt importante, sunt esențiale pentru aceste regiuni uh, ultraperiferice. Toate politicile din ziua de astăzi ne arată că Uniunea Europeană nu a știut să aibă o abordare orizontală a problematicilor specifice pentru aceste regiuni. De altfel, dragi colegi, nu există o coerență în ceea ce privește reușita POSEI, singurul instrument disponibil pentru regiunile ultraperiferice și multiplicarea acordurilor de liber schimb cu țări terțe. De altfel, cum putem interpreta această diferență de regim aplicabil la ora actuală pentru certificarea biologică între țările terțe și state membre ale Uniunii Europene care uh, falsifică concurența și înșală uh, consumatorii în detrimentul producătorilor noștri. Tocmai această lipsă de coerență reprezintă o amenințare majoră pentru competitivitatea și chiar pentru supraviețuirea economiilor din regiunile ultraperiferice. De aceea cred că trebuie să se implementeze in extenso acest articol 349. De altfel, implementarea cea mai ambițioasă a acestui articol ar avea nevoie de expresia unei voințe politice clare din partea Comisiei și a Consiliului pentru ca teritoriile ultraperiferice să își dezvolte la maxim potențialul lor. Este tocmai obiectivul acestui raport fapt pe care îl salut și îmi doresc uh, să cooperăm la fel de bine în cadrul comisiei noastre pentru a arăta că Parlamentul European susține interesele tuturor regiunilor, inclusiv cele mai îndepărtate. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnul Lue. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc uh, raportorului pentru această muncă, pentru acest raport de implementare. După cum știți și vă puteți imagina, grupul ECR are anumite îngrijorări în legătură cu abordarea preferențială a regiunilor ultraperiferice prin intermediul articolului 349. Aș vrea încă de la început să reiterez poziția pe care o avem noi în acest domeniu, aceeași pe care am avut-o și uh, în cadrul dezbaterii flotelor de pescuit. Grupul ECR nu are obiecții față de o susținere uh, specifică a anumitor regiuni care au nevoie de astfel de susținere din cadrul UE. Articolul 349 ni se pare că nu este suficient de precis, uh, pentru că, din câte știm, există doar nouă astfel de regiuni și ECR-ul consideră că o astfel de clasificare este una arbitrară, depășită și nu corespunde Uniunii Europene de astăzi și nu este corect față de acele regiuni de pe continent care și ele ar putea avea de suferit de pe urma îndepărtării a climei sau a topografiei lor sau uh, alte zone care nu intră în clasificarea făcută de 349. Și pentru că flexibilitatea este importantă, noi susținem o bună parte a acestui proiect de raport. De exemplu, suntem de acord că strategiile și programele europene pentru aceste regiuni au fost uh, implementate doar parțial, de altfel colegii de astăzi au spus-o deja, și salutăm și un dialog îmbunătățit între UE, statele membre și aceste regiuni ultraperiferice. Trebuie să facă mai mult, e adevărat, pentru ca regiunile din întreaga UE să fie susținute cu programe specifice și țințite care să țină cont de specificitățile lor și de mediul în care sunt operaționale. Raportorul arată pe bună dreptate că există multe politici precum agricultura, pescuitul sau comerțul și în toate acestea putem face mult mai mult pentru a susține regiunile ultraperiferice sau regiuni care au caracteristici similare cu acestea sau să o facem în mod mai eficient. Există și exemple în care UE a dat dovadă deja de flexibilitate, de exemplu Martinica, Guadalupe sau uh, insulele Reunion, care au beneficiat deja de pe urma acelei finanțări de 85% pentru regiuni mai puțin dezvoltate și cu toate acestea în 2013 cele trei aveau o medie a PIB-ului sub 75% ceea ce arăta că uh, dacă n-ar fi fost regiuni ultraperiferice, n-ar fi beneficiat de aceste ajutoare. Raportul vorbește și despre o implementare susținută a programului POSEI, dar uh, nu arată că acesta nu a fost uh, utilizat pe deplin și dorim să rezolvăm această problemă prin câteva amendamente noi considerăm că există flexibilitate pentru anumite regiuni ultraperiferice în domenii care depășesc agricultura. Am văzut, de exemplu, că fondul de pescuit și maritim oferă compensații pentru aceste regiuni ultraperiferice și pentru operatorii de acolo, pentru uh, pescuit, agricultură și pentru pre prelucrarea acestor produse de bază. Există, deci, uh, programe care au fost incluse în CFM pe aceste teme. Deci, noi um, credem că e nevoie de flexibilitate și susținere pentru aceste regiuni, însă susținerea trebuie să fie proporțională, bine determinată și corectă față de alte regiuni ale UE. La ora actuală, articolul 349 se centrează doar pe 9 regiuni diferite și aceasta tocmai împiedică o astfel de privire de ansamblu și mai extinsă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Van Meltenburg. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc domnului Omarje pentru acest proiect de raport, pentru că este o temă extrem de importantă și eu um, am călătorit uh, un pic, uh, m-am deplasat în uh, Martinica, în insulele Reunion și sunt de acord că există multe provocări acolo, tocmai din cauza faptului că se află departe de Europa. Suntem de acord cu raportorul pe anumite puncte, în special în ceea ce privește îmbunătățirea felului în care articolele din tratat se implementează atunci când e vorba de aceste regiuni ultraperiferice. Trebuie să facilităm și să îmbunătățim cooperarea transfrontalieră între regiunile ultraperiferice și țările terțe care țin de bazinul lor geografic. Mai mult decât atât, e nevoie de investiții durabile în uh, domeniul mărilor și oceanelor, pentru că există un potențial foarte mare din punctul de vedere al creșterii albastre, durabile în regiunile ultraperiferice. Aș sublinia aici și nevoia de a ajunge la o independență energetică a acestor regiuni ultraperiferice. Aceasta este o prioritate pentru Uniune. Avem totuși uh, și câteva dezacorduri cu raportorul. Uh, eu aveam o idee oarecum diferită de acest raport. În primul rând pentru că nu am identificat o legătură foarte clară uh, între politica regională și aceste regiuni și ce le poate aduce ea. Există și o referire destul de sectorială în acest proiect de raport. Sunt oarecum uh, dezamăgită și de abordare referitoare la politica comercială și nu sunt de acord cu criticile făcute asupra acordurilor de liber schimb. Nu sunt de acord nici cu mecanismul de susținere pentru producătorii de trestie de zahăr. Eu sunt foarte uh, un susținător fervent al acestora, mai ales în Martinica, însă cred că nu se poate instaura un mecanism de susținere care să ofere excepții de la regulile comune asupra cărora cădem de acord împreună. Sunt uh, opus de asemenea uh, aliniatului 35, uh, Fondul European de Investiții Strategice. Există și o altă divergență, pentru că acest fond nu include criterii de partajare geografică sau criterii specifice pentru regiunile ultraperiferice. De altfel, este o diferență majoră cu fondurile structurale, care ține cont de o astfel de distribuție geografică, care include criterii și, uh, bineînțeles, există un motiv pentru care cele două fonduri uh, funcționează diferit. Voi depune de aceea amendamente în acest sens și sunt convins că până la urmă vom ajunge la un raport cu o susținere largă la comisia noastră. Mulțumesc încă o dată raportorului și mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc, uh, doamna Demato, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc în primul rând colegului pentru raport. Într-adevăr, era momentul să vorbim despre provocările și despre opțiunile politice pe care trebuie să le avem față de regiunile ultraperiferice. Sunt regiuni care se confruntă cu greutăți din cauza îndepărtării, faptului că sunt insule, au suprafețe reduse, au o topografie și o climă diferită și dificilă. Multe depind de anumite produse, de multe ori produse naturale sau de resursele naturale. Sunt niște caracteristici care uh, duc la o anumită dezvoltare. De aceea, colegul cere ca articolul 349 să nu fie interpretat în mod limitativ, ci în domeniul comercial și agricol să aplicăm principiul de solidaritate și un principiu transversal care este de altfel cel care trebuie aplicat în toate politicile europene. Creșterea albastră, de asemenea, are un mare potențial. Sunt mări și oceane care reprezintă un motor pentru economia europeană, iar potențialul de inovare și creștere în acest domeniu e enorm. Așa numita economie albastră implică cam 6 milioane de persoane, iar valoarea adăugată e cam de 500 de miliarde de euro anual pentru nu doar regiunile ultraperiferice, ci și regiunile de coastă din zona mediterană ar trebui discutate și am avea nevoie de o inițiativă pentru a discuta și despre creșterea albastră și în zona mediteraneană. Totdeauna, să nu uităm, creșterea trebuie să se facă prin respectarea ecosistemelor, pentru a avea diversitate și pentru a avea un echilibru între ocupare, creștere și respectarea biodiversității marine. Deci, încă o dată, Tragem ale un semnal de alarmă în legătură cu deșeurile din mare. Deci se vorbea despre o reducere cu 30% până în 2020 ani. Asta ar trebui să ne facă să stimulăm inovarea în industria maritimă și în legătură cu ceea ce se face și pe pământ, deoarece 80% din deșeurile din mare provin practic de pe pământ. Eu mă bucur să văd că se dorește o integrare a abordărilor între sectoare, cum ar fi pescuitul, turismul sau uh, gestionarea deșeurilor. Dacă nu reușim să protejăm mediul înconjurător așa cum ne avertizează, nu doar potențialul economic uh, albastru e în pericol, ci și serviciile sunt uh, în pericol. Servicii pe care ne le dau mările și oceanele. Ele ne reglează temperatura, sunt o sursă de energie regenerabilă și contribuie foarte mult la diversitatea de pe planeta Pământ. Deci de aceea noi sprijinim munca depusă până acum de către colegul și Mulțumesc! Thank you, thank you very much. Are there any? Mulțumesc foarte mult. Nu știu dacă mai doresc um, colegii noștri să ia cuvântul. Dacă nu, atunci am să dau cuvântul reprezentantului Comisiei Europene. Vă rog, doamnă. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să mulțumesc și domnului Omarji pentru acest raport. Așa cum arăta și dânsul, acest uh, raport este binevenit înaintea forumului de săptămâna viitoare. Aș vrea să mulțumesc uh, și intervenției uh, colegilor din regiunile ultraperiferice, un lucru care este demn de salutat. Este adevărat că acest raport încearcă să facă un bilanț al felului în care se implementează acest articol 349. În urma deciziei Curții de Justiție, aș vrea să uh, subliniez felul în care Comisia a implementat până acum, cum a utilizat acest articol. Comisia a făcut uh, propuneri, propuneri necesare pentru implementarea unor măsuri specifice, care sunt incluse, sunt citate de altfel în acest raport, măsuri pentru regiunile ultraperiferice, fie că e vorba de măsuri pe baza articolului 349 singur sau 349 plus bază sectorială, lucru care de altfel ne-a fost reproșat în această decizie, acest aviz al Curții de Justiție însă indiferent că e vorba de uh, pescuit, concurență, agricultură, comerț internațional sau orice alt domeniu, nu putem spune că n-am făcut nimic. Așa cum ați spus și dumneavoastră, domnule Omarje, s-au făcut anumite eforturi din partea Comisiei și uh, chiar și propuneri care au, uh, au fost pline de conținut. Iată ce este important și cred că trebuie să lucrăm în continuare în același sens. E adevărat că toate aceste măsuri sunt reamintite în raport, însă ele nu sunt uh, suficiente, lucru pe care îl subliniați și dumneavoastră. După cum știți, uh, doamna comisar Crețu, care este coordonator la nivelul Colegiului de Comisari în ceea ce privește regiunile ultraperiferice, Doamna Crețu, spuneam, acordă o atenție deosebită pentru a ține cont de toate problematicile acestor regiuni, problematici care au fost subliniate aici și acest lucru l-am văzut atunci când era vorba de acorduri de comerț internațional, când s-a lucrat cu doamna comisar Malmström sau, de asemenea, în domeniul concurenței, eforturile făcute de doamna comisar Vestager. Cred că de fiecare dată specificitățile regiunilor ultraperiferice uh, au uh, primit un aviz uh, favorabil și colegii sunt din ce în ce mai atenți la aceste aspecte. Chiar și în această dimineață primeam un mesaj de la un coleg de-a noastră uh, în care se spunea că e nevoie de mai multe detalii referitoare la regiunile ultraperiferice pentru negocierea acordului Mercosur. Cred că este un element important și demn de salutat. În schimb, un alt element care este inclus în acest raport Trebuie să vedem care sunt rezultatele. De altfel, Comisia ne-a cerut acest lucru și Comisia va propune și o strategie reînnoită pentru regiunile ultraperiferice. E nevoie, pe de altă parte, de un nou punct de plecare și acesta este și dorința președintelui Comisiei, care dorește o nouă abordare ambițioasă, inovatoare și care, într-un fel, parafrazează textul acestui raport. Dacă am citit bine, dumneavoastră propuneți o comunicare asupra unei noi strategii. Nu mai știu exact uh, cuvintele pe care le folosiți, uh, dar vorbiți de o propunere inovatoare și pozitivă, deci iată, nu suntem departe de dorința dumneavoastră. Este uh, voința Comisiei la nivelul cel mai înalt să susținem aceste eforturi. Există foarte multe aturi pentru aceste regiuni. Vorbim de măsuri specifice, însă poate nu vorbim îndeajuns de alte aturi de care dispunem în politicile Uniunii. Chiar și dumneavoastră și colegii dumneavoastră au reamintit acest lucru fie că e vorba de energie, de economie circulară, de economie albastră, toate aceste elemente au fost deja citate și uh, pentru toate este esențial să-și găsească locul potrivit. E nevoie și de uh, proiecte care să fie prezentate pentru programele orizontale, pentru care, bineînțeles, e nevoie de măsuri însoțitoare. Pot să constat, de asemenea, că în cadrul FACE există deja proiecte uh, pentru regiunile ultraperiferice, un proiect, de exemplu, al Agenției franceze pentru dezvoltare, un alt proiect pentru insulele Canare. Deci, iată, este posibil, însă trebuie să continuăm eforturile noastre, pentru că mai sunt multe alte proiecte bune uh, care merită să fie finanțate pentru aceste regiuni. Comunicarea uh, pe care președintele nostru și-o dorește inovatoare și ambițioasă, este uh, binevenită în uh, acest uh, moment în care um, avem dezbateri despre CFM și în urma adoptării comunicării despre strategia renoită. Aș vrea să vă dau și câteva elemente de calendar. Săptămâna viitoare, după cum spunea raportorul, vom avea forumul regiunilor ultraperiferice. Aș sublinia că este un moment decisiv, un moment al unei dezbateri deschise către toți partenerii care va fi utilizată drept uh, consultare publică pentru această nouă strategie. Deci este un moment cheie pentru a primi propuneri care să fie incluse în această nouă strategie. Raportul de astăzi este binevenit pentru că va îmbogăți această dezbatere și, din câte am înțeles, uh, adoptarea lui se va face în luna iunie. Comisia va adopta comunicarea spre sfârșitul lunii septembrie cu puțin timp înaintea viitoarei conferințe a președinților a regiunilor ultraperiferice. Salut încă o dată munca dumneavoastră, vă mulțumesc din partea serviciilor Comisiei pentru că acest raport uh, a fost uh, făcut din timp și suntem la dispoziția dumneavoastră pentru a răspunde la eventuale întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Omarje. Dacă doriți să răspundeți la întrebările și comentariile din sală, vă rog. Doamna președintă, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit. Le mulțumesc pentru contribuția pe care și-au adus-o la această dezbatere. Colegii mă vor scuza că nu voi interveni imediat în urma remarcilor făcute de comisie. E clar că sunt absolut de acord cu această convingere a Comisiei că s-au făcut deja multe lucruri în cadrul mandatului actual pentru a implementa mai bine articolul 349. Sunt absolut de acord și, bineînțeles, că nu ignorăm acele măsuri specifice existente și aplicabile pentru regiunile ultraperiferice. Bineînțeles că noi cunoaștem uh, care sunt elementele interesante, de exemplu, în politica de coeziune. Însă, raportul acesta așa cum o spuneam uh, la începutul intervenției mele, noi știam și salut uh, măsurile luate de doamna comisar Crețu, care dorește să partajeze aceste elemente în rândul tuturor comisarilor pentru a face o adevărată uh, Uh, publicitatea acestor regiuni ultraperiferice. Salut de asemenea decizia luată de președintele Juncker cu ocazia conferinței președinților RUP pentru a merge mai departe prin intermediul comunicării în care va fi prezentată pe viitor și prin această strategie care este în curs de redactare acum. Însă aici e vorba de un raport de implementare. Și cred că am putea face progrese dacă uh, tragem concluziile, în primul rând, asupra măsurilor și acțiunilor implementate și, în al doilea rând, în legătură cu ceea ce nu s-a făcut până acum, dacă ținem cont în special și de anumite blocaje existente, de anumite obstacole existente la ora actuală. Mulți dintre dumneavoastră ați evocat pe bună dreptate nevoia de investiții în domeniul cercetării și al inovării pentru aceste regiuni. Sunt și eu de acord cu această idee și sunt convinsă că avantajele noastre sunt atât de numeroase încât, ă, bineînțeles, vom putea avea o reușită deosebită. Însă, această reușită prin intermediul cercetării, a inovării, este posibilă doar în măsura în care vom putea cu adevărat răspunde diverselor programe lansate de comisie. În special în cadrul orizontului 2020. Ă, Știți și dumneavoastră că în ziua de astăzi există o serie de blocaje, există o serie de motive care explică foarte bine de ce aceste regiuni nu pot mobiliza îndeajuns fondurile de care dispun în cadrul acestor programe și tocmai aici va trebui să intervenim noi. E vorba de avantaje, de aturi, așa cum ați spus-o și dumneavoastră, numeroase, importante, și cred că există anumite obiective strategice pentru aceste regiuni pe care trebuie să le identificăm. E vorba de provocări precum uh, creșterea albastră și importanța oceanelor. Am spus-o deseori. Pentru UE, explorarea Uh, fundurilor uh, mărilor și oceanelor este în mod clar o posibilitate, un poten, reprezintă un potențial de dezvoltare. Însă, în uh, regiunile ultraperiferice, miza este cea mai mare și investițiile făcute în domeniul creșterii albastre reprezintă o provocare esențială pentru a avea creștere pe viitor și locuri de muncă pentru regiunile noastre. A doua provocare este cea energetică. Și în acest domeniu va trebui să găsim soluții concrete pentru ca aceste insule Uh, insulele Reunion, de exemplu, reprezintă un milion de locuitori, deci o populație foarte mare, dar sunt uh, insule care pot evolua înspre o independență, o autonomie energetică, dacă ținem cont de uh, vânt, de alizee, de soare, de resursele maritime, geotermie și așa mai departe, există soluții concrete pentru ca în aceste insule, în aceste regiuni, să ne îndreptăm către o independență din punct de vedere energetic, care să fie un exemplu pentru celelalte insule și chiar și pentru alte, alte regiuni europene. Deci, iată, dispunem de foarte multe avantaje și miza noastră este tocmai ca, dincolo de toate declarațiile frumoase, dincolo de strategiile existente și virtuoase, să putem face cu adevărat progrese, progrese reale. Pentru că președintele Juncker spusese pe bună dreptate că uh, era o ultimă șansă această comisie însă pentru regiunile ultraperiferice acest mandat este probabil ultima oportunitate, pentru că ceea ce n-am spus până acum este că peste tot situația se înrăutățește în regiunile RUP din punctul de vedere al mai multor indicatori. Deci, iată, acum sau niciodată, acum trebuie făcute eforturile pentru ca investițiile, care sunt numeroase, să ducă la performanțele dorite și așteptate. S-a vorbit și despre pertinența sau nu a acestui articol 349. Însă rolul nostru nu este acela de a dovedi uh, pertinența sau nu, sau um, mm, dacă acest articol este bun sau nu. El există ca atare și există nu așa în neant, ci în cadrul tratatelor, deci la nivelul cel mai înalt din punct de vedere al ierarhiei normelor noastre. Nu mai e nevoie de aceea de dezbateri legate de legitimitatea acestui articol. Această dezbatere a avut loc deja uh, la nivelul, la momentul inițial și acest articol este inclus în tratate, prin urmare trebuie aplicat. Comisia Europeană este gardianul tratatelor și Comisia Europeană, ca și restul instituțiilor, Consiliu și Parlament, trebuie să implementeze acest articol în limitele definite de Curtea de Justiție. Iată deci uh, care este miza pentru noi. E vorba aici de o implementare a unui articol care este înscris la nivelul cel mai înalt din punct de vedere al normelor, deci în tratatul uh, de la Lisabona. Dacă am înțeles uh, uh, ce spunea colegul din grupul ECR, practic dânsul făcea o pledoarie în favoarea articolului 349, pentru că el practic cerea ca acest articol să se extindă și pentru alte regiuni. Este o dezbatere pe care am avut-o deja cu altă ocazie și sunt uh, de acord. Cred că trebuie să recunoaștem specificitățile geografice și caracteristicile uh, specifice, economice ale acelor regiuni europene uh, care au nevoie. Eu cred în Europa a regiunilor și cred că e nevoie de o implementare diferențiată. Nu cred că regulile se pot aplica în mod uniform. E clar că atunci când e vorba de regiunile de munte, de exemplu, sau regiunile maritime, fie că e vorba de regiuni insulare sau uh, slab populate, toate aceste regiuni au dreptul uh, legitim de a dispune de măsuri specifice. Dar articolul 349 se referă doar la regiunile ultraperiferice, regiuni care dispun și de alte caracteristici, uh, ceea ce justifică pe deplin implementarea anumitor derogări, așa cum sunt ele definite în acest articol și precizate ulterior de către Curtea de Justiție. Dragă coleg, dragă Josef, ă, suntem absolut de acord. Ă, ă, doamna D'Amato, de asemenea, sunt de acord cu dumneavoastră. Trebuie să insistăm pe chestiunile legate de insularitate, de uh, Uh, zonele din uh, tropice, turism și așa mai departe. Pentru a putea face progrese împreună în această direcție, tocmai de aceea încercăm astăzi să facem bilanțul implementării acestui articol 349. Un bilanț pozitiv, aș spune, dar insuficient. În concluzie, uh, trebuie să mulțumim pentru ceea ce s-a făcut până acum și să cerem să mergem și mai departe. La politica comercială, uh, dragă prieten, ne vom întâlni la uh, dezbaterile legate de amendamentele de compromis. Vom avea ocazia să vorbim acolo Bineînțeles că pentru mine nu e vorba aici de posibilitatea de a contesta aici, deși aș putea să o fac în altă parte, deci de a contesta aici politica comercială a Uniunii Europene ca atare, ci trebuie să vedem felul în care sunt implementate aceste acorduri comerciale și uh, faptul că interesele acestor regiuni nu trebuie să fie sacrificate pe altarul altor interese. Să ajungem deci la un echilibru necesar care să permită sectorului de producție vulnerabil din aceste regiuni să uh, fie salvat. Și în ziua de astăzi este o abordare care este uh, în progres la Comisia Europeană. Chiar recent am ajuns la un acord în ceea ce privește zahărul, acord între UE și Vietnam și în ultima clipă, în urma unor negocieri dificile, dar foarte constructive, am reușit cu Comisia Europeană să avem o serie de garanții pentru uh, producția de trestie de zahăr din uh, insulele Reunion. De asemenea, recent, alături de doamna comisar Malmström și la cererea Parlamentului European, în cadrul acordului UE-Ecuador, am reușit să obținem, în ultima clipă și de data aceasta, o serie de garanții prin introducerea unui uh, mecanism legat de clauza de salvgardare. Și aici uh, vreau să mulțumesc uh, grupului ALDE, pentru poziția pe care a luat-o și care ne-a permis să ajungem la o soluție de compromis. Tocmai uh, în acest uh, sens uh, lucrăm și astăzi și cred că în ziua de astăzi Comisia Europeană are și ea această convingere și anume că în cadrul negocierii acestor acorduri de liber schimb, trebuie să ținem cont a priori de interesele acestor producători, fără uh, să trebuiască să spunem că nu putem semna niciun fel de acord. Iată, doamnă președintă, comentariile pe care doream să le fac. Dumneavoastră ați precizat deja calendarul, aștept amendamentele dumneavoastră și sunt convins că vom ajunge la un acord majoritar în cadrul comisiei noastre pentru a putea susține regiunile ultraperiferice. Vă mulțumesc! Thank you. Thank you very much. Just to remind... Mulțumesc foarte pe scurt. Încă aș anunța termenul de pune amenamentele. Amenamentelor este vorba de luni 10 aprilie la prânz. Votul în comisie va avea loc în mai. Și acum uh, nu pot decât să vă dau o pauză de cafea de 15 minute, pentru că îl așteptăm pe vicepreședintele Comisiei Europene, domnul Katainen, pe ora 4 și 30 de minute. Deci 15 minute pauză. Se suspendă ședința.

Ladies and gentlemen, dear colleagues, may... Doamnelor și domnilor, stimați colegi, vă rog să vă ocupați locul în sală. Continuăm acum reuniunea noastră cu următorul punct de pe urna noastră de zi. Și așadar, am plăcerea de a ura un călduros bun venit în mijlocul nostru domnului vicepreședinte al Comisiei, Iurghi Katainen, care a venit uh, la noi pentru a discuta împreună cu noi propunerea privind uh, Fondul European de Investiții Speciale. Evident că ne așteptăm uh, să ne împărtășească opinia sa în legătură cu complementaritatea dintre fondurile structurale și EFSI, dar și pentru a răspunde întrebărilor formulate de membrii Comisiei Regii. Acest schimb de opinii face parte din uh, dialogul structurat pe care îl avem cu Comisia pentru examinarea uh, diferitelor propuneri legislative Vom uh, începe cu o declarație a domnului uh, vicepreședinte și apoi cu întrebarea ale coordonatorilor. Domnule Cataina, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. Vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o pentru a avea un schimb de opinii cu dumneavoastră pe tema viitorului EFSI și ce modificări uh, legislative, ajustări legislative sunt necesare pentru ca EFSI să poată în, continua promova, în continuare promova creșterea economică și crearea de locuri de muncă. EFSI uh, este în funcțiune de peste un an și jumătate și pare să funcționeze chiar bine. În toate cele 28 uh, state membre există proiecte cofinanțate în valoare totală de aproximativ 32 uh, de miliarde de, de euro. Proiectele sunt fie de infrastructură, fie împrumuturi, fie uh, investi- investiții în sectorul industrial sau proiecte derulate de noi ca uh, bancă intermediară pentru proiecte concrete ale unor IMM-uri. Aceste garanții Uh, unionale de 30, 32 uh, de miliarde de euro vor mobiliza în cele din urmă uh, investiții totale de 170 de miliarde de euro. Deci, încă o dată, cele 32 de miliarde alocate, angajate deja, vor mobiliza în total 170 de miliarde, cam jumătate din obiectivul nostru. Vă dau un exemplu de poveste de succes din sectorul IMM. Vă spunea că FC finanțează și IMM-urile ca, uh, sub uh, ca participare în calitate de uh, bancă intermediară la proiectele acestora. Intermediari în astfel de proiecte pot fi și fonduri de capital de risc uh, sau uh, autorități uh, naționale de promovare a investițiilor. Între FC și beneficiar de obicei se află un intermediar financiar în fiecare stat membru. În total sunt înregistrați peste 200 de intermediari care oferă finanțare și asistență, consultanță pentru 400.000 de, de IMM-uri care vor beneficia în cele din urmă de aceste proiecte. Iată motivul pentru care am decis să alocăm mai multe resurse uh, părții dedicate IMM-urilor în cadrul EFSI uh, pentru că IMM-urile păreau să sufere cel mai mult peste tot în Europa. în ce privește alocările sau distribuția geografică, FC nu uh, ține cont de un algoritm uh, de distribuție geografică prestabilit, dar uh, acest principiu al distribuției geografice pare să funcționeze bine și în cadrul FC. Care sunt cei mai mari beneficiari din FC? Estonia este cel mai cel mai mare beneficiar raportat la PIB, apoi pe locul 2 Bulgaria, apoi urmată de Spania, Lituania, Portugalia, Italia și Grecia. Iată primii șapte beneficiari. După care urmează țara pe care o cunosc cel mai bine. Um, sigur că sunt uh, și țări, precum România, care uh, nu au beneficiat atât de mult de pe urma BEFSI. Alte țări ar fi din aceeași categorie Malta sau Cipru. Am vizitat toate state membre în perioada mandatului meu, și, dar am vizitat și România și dacă compar România uh, cu țara vecină, Bulgaria, în Bulgaria există deja trei acorde de finanțare pentru IMM-uri și alte, alte proiecte legate de EFSI. Câte vreme în România uh, nu există încă bănci doritoare sau dispuse să se uh, califice ca intermediar uh, financiar între beneficiari și EFSI. Când am fost ultima dată în România, am întrebat președinții celor patru bănci cele mai mari din România de ce nu se uh, de ce nu se interesează pentru această calitate de intermediar, răspunsul pe care l-am primit a fost că nu există interes pentru astfel de finanțări. Uh, am spus că eu mă îndoiesc de asta pentru că dacă așa ar fi într-adevăr, atunci uh, IMM-urile din România ar duce cel mai bine, că nu ar mai avea nevoie de niciun fel de finanțare. Deci, uh, um, evident că nu putem pe, forța pe nimeni să acceadă la aceste instrumente de finanțare pentru IMM-uri. Acum, uh, la F, programul FC uh, revizuit FC 2.0, cum îl numim, trebuie să avem grijă să introducem și un element de consultanță tehnică uh, mai structurat. Trebuie alocate mai multe resurse locale birourile noastre din statele membre pentru a putea îmbunătăți serviciile noastre tehnice și de consultanță peste tot în Europa. Acest lucru este, este um, important mai cu seamă în țările, uh, statele membre de coeziune. Pentru că, așa cum știți și dumneavoastră foarte bine, uh, autoritățile locale și regionale nu au tot timpul capacitățile să, uh, pentru a depune și formula proiecte Există foarte multă interdependență între uh, FC și alte structuri, uh, structuri de cofinanțare, cum ar fi fondurile structurale, mecanismul de conectare a Europei și altele. Nu avem niciun fel de intenție de a realoca uh, fonduri din, fonduri, din uh, fondurile structurale în EFSI, dar vrem ca pentru regiuni să fie uh, mai ușor să combine diferite surse de finanțare, dacă își doresc acest lucru. Tocmai de aceea ne-am opus regulamentului uh, Omnibus, încercând să, facem, să facilităm uh, pentru autoritățile locale, regionale și naționale accesarea concomitentă sau combinată a uh, diferitelor surse de finanțare. Așadar, beneficiarii ei înșiși trebuie să decidă dacă vor să combine diferite surse de finanțare europene. Una din valori, valorile Eh, centrale ale finanțării eh, prin EFSI este crearea de valoare adăugată prin această cofinanțare. Acest principiu a funcționat bine până acum, dar vrem să ne asigurăm că lucrurile vor funcționa și mai bine față de cum au evoluat până acum. De aceea, în propunerea FC 2.0, propunem ca toate deciziile MC a, privind anumite finanțări și, sau selectarea proiectelor, toate aceste decizii să fie bine argumentate și fundamentate. Pentru că FC n-ar trebui să facă același lucru ca și Banca Europeană de Investiții, BEI. Pentru că nu vrem, nu vrem să fim o competiție pentru sectorul uh, Uh, privat. Noi vrem să atragem uh, de partea proiectelor de dezvoltare publică fonduri private. Asta e altceva. Cred că mă voi opri aici, doamnă președinte, pentru a putea rezerva timp cât mai mult pentru întrebările și comentariile doamnelor și domnilor deputați. Sunt la dispoziția noastră pentru a răspunde la orice întrebări. Mulțumesc! Uh, now we... Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Începem cu întrebările din partea coordonatorilor. Mai întâi, domnul Novakov, coordonator din partea PP. Domnule Novakov, aveți cuvântul. Uh. Haideți să spunem că sunt doar purtător de cuvânt uh, al coordonatorilor PP domnule comisar, fără îndoială, este întotdeauna salutar să putem dezbate și vorbi pendelete despre uh, această temă. Poziția uh, dumneavoastră vis-a-vis -vis de regulamentul Omnibus este foarte importantă. Uh, ca și dumneavoastră și noi ne concentrăm foarte mult atenția asupra regulamentului. Ați subliniat uh, de mai multe ori că sinergiile dintre ESIF, EFSI uh, și mecanismul de conectare Europei nu este doar o posibilitate, ci că aceste sinergii sunt uh, de fapt o alternativă foarte um, obișnuită și, și ușor fezabilă de combinarea surselor de finanțare, de cofinanțare. Dar aceste cofinanțări uh, uh, pot intra în competiție cu regulile privind ajutorul de stat. FC, de pildă, nu prevede condiționalități legate de ajutoarele de stat, pe când celelalte uh, surse de finanțare au astfel de condiționalități. Puteți să ne spuneți mai mult despre uh, aceste lucruri pentru că avem mulți colegi care încearcă în circumscripțiile noastre electorale să uh, ajute autoritățile locale să înțeleagă cum pot accesa mai multe fonduri europene. Doamna Coeliu. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Katainen, sunt raportoare privind procedura omnibus din partea Comisiei Regii. Dacă analizăm cele două instrumente, EFSI, ESIF, pe lângă, trebuie să recunoaștem că EFSI are un uh, obiectiv uh, cu totul altul decât uh, fondurile ESIF, care vizează coeziunea teritorială, economică și socială, pe când EFSI nu este altceva decât punerea Eh, la dispoziția unor fonduri publice pentru a atrage și mai multe investiții private pentru anumite proiecte. Dar asta nu mai are a face cu politica de eh, coeziune. Iată unde apare dificultatea eh, când ai intenția să combini fondurile între ele. Sigur, dacă statele membre doresc acest lucru, ele pot uh, să completeze finanțarea uh, unor proiecte din fonduri structurate uh, cu fonduri din EFSI, care atrag și parteneri privați. Există, există puține cazuri deocamdată în care acest lucru s-a și întâmplat, există și foarte multe litigii legate de aceste cazuri și de aceea noi, împreună cu Comisia, trebuie să ne asigurăm de cadrul de reglementare, de criteriile care uh, trebuie să constituie premisele acestei uh, cofinanțări din uh, ambele surse. Cred că există, există suficiente argumente în favoarea atingerii unui consens între Comisia Europeană și Parlament. Am însă o rezervă vis-a-vis -vis de uh, returnarea uh, unor fonduri structurale din partea unor state membre uh, sub egida așa numitului centralized management, gestionării centrale a fondului, fondurilor, și realocarea lor pentru anumite scopuri care încă nu sunt însă reglementate deocamdată de EFSI. Aceste condiționalități urmează să fie adoptate prin codecizie. În plus, nu pot fi de acord cu posibilitatea alocării unor fonduri fără, fără o procedură prestabilită. Înțeleg că există temerea că în țara X sau în țara Y ar putea să apară 10-15 miliarde de fonduri ESIF uh, uh, necheltuite și că aceste fonduri ar uh, urma să fie returnate. Uh, aici cred că ministrii de finanțelor uh, ar, ar sări în sus. Deci, uh, aș avea rugămintea, Comisia, dacă vreți să țineți la această propunere pe viitor, atunci trebuie mai întâi să o integrăm în noul FC 2.0 pentru a ști exact cine ce face și atunci și noi, de partea Parlamentului, putem uh, să reflectăm asupra oportunității unei complementarități între cele două fonduri, uh, să vedem cum poate fi aleasă procedura uh, de alocare și să stabilim un, un proces decizional uh, pertinent. În în anumite state membre, pe, acum câțiva ani, au existat uh, situații când, în care Fondul Social European a fost uh, foarte puțin exploatat. Uh, pe de altă parte, alte țări, din potrivă, și-au exprimat dorința de a transforma unele alocări din EFSI în Fondul Social European, pentru că ele foloseau foarte bine acele fonduri. Eu nu doream să, să, să apară astfel de situații. Și repet ori de câte ori mi se dă ocazia că politica de coeziune este un instrument foarte important, mai ales în uh, vremuri în care uh, Uniunea Europeană este criticată din toate părțile. Este o modalitate de a demonstra cetățenilor Uniunii Europene că Uniunea Europeană este un proiect politic care este tangibil pentru cetățeni, care oferă beneficii concrete pentru cetățeni, că Uniunea Europeană îi ajută. Și cred că um, dacă folosim în mod eficient și transparent aceste, uh, acest instrument, atunci, într-adevăr, vom crea o valoare adăugată la nivel european. Nu mă ajută cu nimic să pot returna din fondurile ESIF uh, bani către Comisia Europeană Um, ci deci mă interesează ca banii care sunt alocați să poată fi folosiți în mod judicios și cu uh, un randament cât se poate de bun acolo unde sunt necesari. Deci, deocamdată, propunerea uh, actuală nu mă satisface și să știți că în raportul meu nu, uh, nu am o poziție favorabilă față de aceste propuneri. M-aș bucura dacă Comisia ar uh, reacționa uh, corespunzător la rezervele și temerile noastre și dacă și aș fi bucuroasă că să constat că uh, Comisia nu, va dori, nu dorește deocamdată să-și impună un punct de vedere rigid formulat, pentru că nu o să meargă. Mulțumesc, domnul Rüer. Thank you very much and welcome to the Commissioner for joining us. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, domnule comisar, pentru prezență. ECR-ul este um, uh, interesat de toate măsurile care duc la uh, revitalizarea situației și revenirea din crizei, criza economico-financiară. Uh, totuși, șomajul, în special în rândul tinerilor, este încă la nivel dublu față de cel din 2008. Una din căile de ieșire din criză este finanțarea și activitatea uh, BEI, în primul rând, a Băncii Europene pentru Investiții, care uh, intervine în cazul uh, producerii unor efecte de pe urma unor crize financiare care au șocat băncile. Vedem că în domeniul construcțiilor și producției industriale, din păcate, există o stagnare. Regatul Unit uh, participă cu o cotă de 16% la portofoliul BEI, însă doar 6-7% din uh, programele finanțate de BEI se uh, adresează unor beneficiari din Regatul Unit. Cât credeți și cum credeți că va continua pe viitor această relație dintre Regatul Unit și BEI? Domnule Omargi, Vreți să interveniți? Mulțumesc, domnul președinte. Am avut deja ocazia să discutăm despre planul Juncker. Dar fiindcă suntem transmiși și pe, interna, și pe internet, unii spun EFCI, alții spun EFSI, Uh, oamenii poate că nu înțeleg de fiecare dată despre ce vorba. Deci eu voi vorbi despre planul structural și despre planul Juncker, respectiv, pentru ca toată lumea să înțeleagă despre ce e vorba. Ne-a spus că nu există poziții de principiu în ceea ce privește acest plan. A spus că obiectivul acestui plan este să creeze o undă de șoc pentru creștere, pentru a relansa creșterea prin investiții. Și una din cheile reușitei acestui plan era viteza. Deci să poți să reacționezi rapid. Ne aflăm aici, în cadrul Parlamentului European. Suntem persoane care respectăm regulamentele și principiile, ceea ce este, bineînțeles, foarte legitim. Însă, mai spun un lucru, trebuie să fim foarte atenți. Uneori, deoarece atunci când vrei să respecti legile până în ultima clipă și până în ultimul detaliu, riști să acumulezi întârziere și eficiența are de suferit atunci când reacționezi prea încet. Deci să fim atenți să nu complicăm lucrurile. În al doilea rând, noi, Comisia Regii, uh, eram îngrijorați din capul locului în legătură cu obiectivul de coeziune teritorială. Ne doream ca acest obiectiv de coeziune teritorială să fie protejat și vroiam ca cele 350 de miliarde de promise să nu destabilizeze acest obiectiv. Deci am cerut de la bun început ca acel criteriu de repartizare geografică să fie inclus. Dumneavoastră ne-ați spus că există o repartizare destul de echilibrată și echitabilă între diferitele regiuni. Însă, ar fi posibil să transmiteți comisiei noastre, să ne dați un fel de hartă, să vedem exact care e repartizarea fondurilor acestea. În coerență cu categoriile de regiuni deoarece știți că regiunile europene sunt clasate în diferite, clasificate în diferite categorii, în tranziție sau dezvoltate. Deci vreau să știu exact ce fonduri sunt pentru regiunile mai puțin dezvoltate, pentru cele în tranziție și ce alte fonduri se îndreaptă către regiunile mai dezvoltate. Cred că dacă am avea astfel de informații, am liniști o serie de persoane care sunt îngrijorate în această privință și în orice caz eu mă bucur deoarece văd că pe viitor Comisia își dorește să se gândească mult mai concret la modul în care vor fi integrate aceste criterii de repartizare geografică. Și, ultimul rând, asistența tehnică. E extrem de important să spunem peste tot să informăm lumea că asistența tehnică este posibilă. Și acolo unde Uniunea Europeană nu este suficient de apropiată de autorități, această asistență tehnică trebuie consolidată. Mulțumesc. Doamna Demat, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Ca întotdeauna și astăzi, mi se pare că ascultăm niște cuvinte, niște promisiuni încurajatoare, însă aceleași cuvinte de întotdeauna. De când uh, acum un an și jumătate s-a prezentat acest plan care trebuia să garanteze o plusvaloare, sprijin către IMM-uri și care promitea să creeze și locuri de muncă. În timpul prezentării cărții albe în legătură cu Europa, l-am auzit pe domnul președinte Juncker care a spus că Uh, nu Uniunea Europeană trebuie să se ocupe de nivelul de ocupare. Deci haideți să ne hotărâm. Se vorbea și despre efectul de pârghie. Noi avem în continuare uh, îndoieli. A intervenit și Curtea de Justiție care a spus că s-a exagerat puțin cu efectul de pârghie. Cel puțin așa cum a fost el declarat de comisie. Uh, Efectul de pârghie urma să fie uh, calculat uh, fără să se țină cont de complexitatea fiecărui uh, proiect, se țină cont de cota oferită de EFSI, însă să nu uităm că după aia trebuie să intervină și investițiile private pentru ca totul să ajungă la bun sfârșit. S-a văzut că au crescut uh, operațiunile, dar uh, structura este foarte opacă de multe ori și fondurile speculative sunt implicate, fonduri care doresc să-și maximizeze fondurile pe termen scurt. Asta nu înseamnă că se sprijină economia reală, deci IMM-urile. Efectul de pârghe și ocuparea n-au fost folosite drept un paravan pentru a justifica întâi înființarea fondului și pentru după aia pentru a ne vinde pilula expa- expansiunii sare. Deci, domnule Katainen, sunteți uh, gata să dialogați cu comisia noastră, însă vă rog să faceți un efort în plus și să răspundeți la niște întrebări legate de EFSI. Ce tip de dezvoltare vrem noi? Noi uh, credem că e, ar fi vorba de o dezvoltare durabilă, însă trebuie <laughs> să vedem că în continuare sunt sprijinite uh, Uh, sunt sprijiniți uh, combustibilii fosili sau ceea ce este uh, poluant, de exemplu cazul Ilva din Italia. Nu, pute, nu poate Comisia să ceară băncii europene de investiții să publice toate um, studiile de impact ale acestor operațiuni, să se explice plus valoarea oferită de fiecare proiect finanțat, pentru că astfel să putem să atingem obiectivele din EFSI. Sunt niște obiective fundamentale pe termen lung pentru Uniunea Europeană. Ar, am dorit de asemenea să avem înscris date statistice dezagregate în legătură cu fiecare proiect finanțat, inclusiv operațiunile de uh, creditare în cadrul EFSI prin intermediul uh, anumitor intermediari, să se vedem care sunt valorile exante, export pentru fiecare proiect și să se explice clar criteriile de uh, alegere uh, și de evaluare folosite. Comisia ar putea să ne dea totuși niște indicații transparente în legătură cu sumele transferate intermediarilor financiari și să vedem exact cât ajunge la beneficiarii uh, finali și asta pentru fiecare uh, proiect. Eu aștept toate răspunsurile dumneavoastră și vă mulțumesc anticipat. Mulțumesc. Mai multe persoane, cam șase, vor să intervină, șapte chiar. Vom continua cu întrebările, după care vă vom da cuvântul, domnule comisar. Doamna Vesvalde. Mulțumesc, doamna președinte. Nici nu vreau să zic foarte multe, pentru că uh, colega Crel a spus deja mult despre, despre temerile și rezervele noastre și eu am fost re, uh, raportare pentru agenda municipiilor și mâine voi prezenta un raport privind uh, viitor politicii de coeziune. Uh, doamna Crel, uh, în legătură cu acest din urmă subiect, a arătat deja care sunt rezervele noastre și îngrijorările noastre profunde. Domnule comisar Katainen, ați spus că politica de coeziune și politica uh, uh, uh, privind fondurile structurale, dezvoltarea structurală, nu vor fi atinse. Totuși, Carta albă a președintelui Comisiei Juncker în scenariul său numărul 4 lasă să transpară tocmai opusul și anume, așa cum se teme și doamna Crel, viitorul politicii de coeziune și politicilor structurale nu mai este cert deloc. Și în același timp mă înspăimântă un interviu dat de colega noastră, doamna comisar Iurova, în care interviu am citit că politica de coeziune în următoarea perioadă de finanțare nici nu va mai exista. Eh, ce înseamnă asta pentru noi aici în comisia noastră, dar pentru noi toți cetățenii europeni care tocmai din, de pe urma politicilor de coeziune am beneficiat eh, și ar trebui să beneficiem încă foarte mult, eh, nu este de întrevăzut. Dar este, este un act de uh, de, de violență până la urmă să pui eh, capăt în acest fel unei politici europene deja consacrate. Ehm, plus că micile comunități și orașele de dimensiuni mici și medii eh, practic eh, au resurse complet insuficiente pentru accesarea fondurilor care sunt cofinanțate prin EFSI. Thank you, Ms. Maletic. Doamna Maletic. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Și bun venit, domnule vicepreședinte. Eu aș vrea să ne aducem aminte că avem nevoie de investiții în Uniunea Europeană și s-a început, uh, s-a lansat EFSI din cauza lipsei de investiții. Însă, ne lipsesc sursele de finanțare? La început, când s-a introdus programul EFSI, s-a spus că nu, nu ne lipsesc uh, sursele de finanțare, că există multe astfel de surse, însă că ne lipsește ne lipsesc proiectele gata de a fi lansate. Că ne lipsesc proiectele deja în curs de lansare. Și ce am făcut noi în toată această perioadă pentru a avea bune proiecte în curs de lansare. Mie mi se pare că nu facem decât să furăm din alte părți, uh, din alte proiecte care erau oricum pregătite. Deci, de exemplu, proiecte pentru coeziune, dintr-o dată vor finanțate din fondurile EFSI. Eu cred că ar trebui să ne concentrăm mult mai mult asupra modului în care putem pregăti investiții bune și planuri de dezvoltare și să obținem astfel de plan de dezvoltare din fiecare stat membru și să vedem ce poate fi lansat și ce anume ar trebui să fie finanțat din ce sursă. Și după aia să facem această sinergie în așa fel încât aceleași uh, proiecte, același proiect să nu fie finanțat din surse diferite, ci diferitele faze ale proiectului să fie finanțate din diferite surse și să sprijinim și să ajutăm astfel economia și uh, crearea de locuri de muncă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Buda, aveți cuvântul. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președ... Uh, doamna președintă. Domnule vicepreședinte, mulțumesc pentru oportunitatea de a discuta despre o problemă foarte importantă. Eu vin din România și ați amintit uh, că, da, în România avem această dificultate, însă, întâmplător, săptămâna trecută, a venit pe avion de la București la Cluj cu președintele cele mai mari bănci din România, bancă privată, și l-am întrebat de ce nu se implică în ceea ce înseamnă acest fond, acest plan Juncker, pentru că așa cunoaștem noi această, acest fond FC. Și am rămas surprins când mi-a spus, nu știu despre ce este vorba. Repet, președintele cele mai mari bănci private din România mi-a spus că nu știe despre ce este vorba când discutăm de planul Juncker. Sigur, aici putem splita această problemă în două componente. E o componentă națională care este de neiertat, dar pe de altă parte, iertați-mă, cred că este și o chestiune care ține de uh, atribuțiile comisiei. Nu se poate ca cea mai mare bancă dintr-o țară, oricare ar fi ea, să nu aibă cunoștință de a exista acestui plan și noi vrem să atragem fonduri, uh, mă rog, private în cadrul acestui uh, mecanism, de altfel bine gândit. Ei, cred că este o problemă pe care trebuie să o rezolvăm într-o formă sau alta. A doua chestiune pe care vreau să, să vă uh, pun în vedere este legată de ceea ce înseamnă posibilitatea de a accesa fonduri în cadrul unor proceduri mai simplificate și, dacă se poate, nu neapărat direct de la Bruxelles, dar nu întotdeauna să se țină cont de componenta uh, guvernamentală sau, dacă vreți, uh, națională, și anume să dăm putere mai mare regiunilor de a accesa fonduri direct de la Bruxelles. Pentru că eu vin din, dintr-un județ foarte mare, Cluj-Napoca, uh, județul Cluj, și municipiul în care trăiesc Cluj-Napoca, de exemplu, n-a fost, nu i-a fost finanțată o centură ocolitoare de câteva sute de milioane de euro, deși era prins în masterplanul de transport trimis la Bruxelles, acceptat de la Bruxelles și, din nefericire, chiar dacă nu avem posibilitatea de a cofinanța acest proiect, nu avem procedurile prin care să venim să luăm acești bani direct de la Bruxelles, pentru că, repet, componenta națională sau cei de la, uh, din guvern nu au apreciat ca fiind o necesitate și acești bani rămân mai departe necheltuiți, pentru că știm foarte bine și dumneavoastră cunoașteți această chestiune și o spun oarecum din nou cu regret că în România, din nefericire, în momentul de față, nu avem acreditate autoritățile de management decât trei programe din uh, 10 și am avut o discuție cu acești reprezentanți din partea ministerelor săptămâna trecută sau cu două săptămâni la Bruxelles și am întrebat de ce sunteți în această situație și de ce nu încercați să urmați modelul polonez, de exemplu, unde avem 9 autorități din 10 ca fiind acreditate. Și mi s-a spus că au o componentă sau că componenta națională este foarte puternică și că nu putem să preluăm alte modele. Și ajung acum la ceea ce înseamnă simplificare. Domnule vicepreședinte, Europa și Uniunea Europeană trece astăzi printr-o perioadă dificilă și noi trebuie să găsim soluții la aceste dificultăți pe care statele membre le întâmpină în ceea ce înseamnă accesarea fondurilor europene. Și de aceea cred că și sub acest aspect ar trebui să aveți în vedere proceduri simplificate câtă vreme ai în Polonia anumite proceduri sau pe care ele pot accesa. De ce acele proceduri care sunt în Polonia, în Germania, în Franța, trebuie să fie altele de, în alte state? Eu cred că aici trebuie ca dumneavoastră de la nivelul Comisiei să unificați aceste proceduri, ca ele să poată să fie accesate pe aceleași, aceleași trepte, aceleași paliere la nivelul statelor membre. Și închei, doamna președinte, imediat, legat de vizibilitate. Domnul vicepreședinte, nu este posibil ca astăzi, în Uniunea Europeană, doar 34% din cetățenii europeni să cunoască beneficiile pe care le aduce apartenența la Uniunea Europeană. Da? Doar 34% dintre cetățenii, cetățenii europeni știu când se fac investiții din fonduri uh, europene. Ori aici cred că dumneavoastră trebuie să găsiți mecanisme de lucru astfel încât să ducem Europa, dacă vreți, în fiecare casă din Uniunea Europeană. Și și aici sunt două componente pe care v-aș ruga să le aveți în vedere. Avem o problemă și nu trebuie să o ignorăm chestiunea asta cu cetățenii care vin din statele net donatoare în cadrul politicii de coeziune. Pentru că noi suntem preocupați de politica de coeziune și să știți că în momentul în care nu va exista politică de coeziune, nu va exista Uniunea Europeană. Așa că mai încet puțin cu ceea ce înseamnă Uh, plasarea acestei politici de coeziune într o zonă periferică. Ea este cea mai importantă, cel mai important pilon al Uniunii Europene. Mă întorc la ce înseamnă vizibilitatea politicii de coeziune în statele net uh, donatoare. Cetățenii de acolo trebuie să fie informați, pe bună dreptate, se întreabă de ce pleacă fondurile mele, banii mei, în state uh, din estul Europei, de exemplu, dar are importanță unde. Ei trebuie să știe că, de fapt, acei bani se întorc într-o formă sau alta în economiile lor prin diverse mecanisme, da? prin faptul că, acele, că foarte multe firme lucrează în statele din estul Europei, pe de-o parte, pe de altă parte, PIB-ul lor ar fi mult mai mic dacă n-ar avea acele firme unde să lucreze. Spunea la o dezbatere oarecare un coleg din Polonia că, de fapt, s-au făcut foarte multe investiții uh, cu uh, fondurile europene în cadrul politicii de coeziune și că acel spital, de exemplu, care a fost uh, făcut, a fost dotat cu infrastructură de la Siemens. Ei, practic, e o chestiune care până la urmă nu putem unii fără ceilalți. Nu, nu putem exista uh, nici noi, cei care venim din statele care avem nevoie ca această politică de coeziune să elimine aceste disparități sociale, dar pe de altă parte cred că este o chestiune care este benefică și pentru statele net donatoare și acest lucru, repet, trebuie să fie dus în fiecare casă. Mulțumesc! Sorry. Thank you very much. Uh, Mr. Nielsen. Domnul Nielsen. Mulțumesc, doamna președintă. Avem tot felul de dezbateri despre sisteme naționale de gestiune, dacă funcționează sau nu. Și iată, avem un mesaj uh, din partea Comisiei legat de politica de coeziune, legat de diversele fonduri care pot fi utilizate pentru finanțarea aceluiași proiect. Dar bineînțeles că nu e deloc ușor, nu e destul de clar. În ceea ce privește Suedia, regiunile încerc să implementeze acest sistem, însă autoritățile naționale au probleme cu coordonarea și cooperarea între ele și asta duce la tot felul de probleme. Deci, dacă avem, de exemplu, o chestiune cu agricultura, cu fondurile de agricultură, fondurile regionale, de coeziune și astea în același proiect, atunci uh, ce se întâmplă când uh, utilizezi un fond care este total diferit? Noi avem un principiu de parteneriat și grație acestui parteneriat am reușit să întărim uh, autoritățile naționale să le schimbăm abordarea. Dumneavoastră ați vorbit despre cooperarea între EFSI și fondurile din agricultură. Și eu vreau să vă întreb dacă puteți întări și mai mult principiul parteneriatului, pentru că avem, de exemplu, fondurile EFSI, și ca în principiul parteneriatului se cere ca autoritățile naționale să coopereze cu cele regionale și mă întreb dacă același lucru se aplică și pentru EFSI. Deci dacă avem fonduri structurale, regiunile, avem uh, investiții strategice în fiecare regiune în parte și nu știu dacă aceasta n-ar trebui să fie un element de implementare pentru fondul EFSI. Nu știu dacă ne puteți răspunde acum, dar măcar să vă gândiți la asta pentru viitor. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Zver. Mulțumesc, doamna președintă. Domnule comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru că uh, v-ați alăturat aici uh, comisiei noastre și vreau să vă felicit pentru uh, rezultatele excelente de la EFSI, pentru că ați promovat investițiile și ați dus la o mai mare creștere economică. În introducerea dumneavoastră ați vorbit despre dimensiunea geografică, ați spus care state membre beneficiază de mai multe fonduri și așa mai departe. Și e clar că ar trebui să existe niște principii de alocare, pentru că EFSI nu este un fond social sau de solidaritate. Cu toate acestea, din datele de care dispun eu, în UE 15, 91% din fonduri sunt uh, alocate noilor state membre și doar 9% din fonduri ajung uh, până acolo. Capacitatea de absorpție în uh, statele mai puțin dezvoltate din UE, bineînțeles, este mai scăzută decât în alte state membre. Însă vreau să vă întreb dacă considerați că ați putea oferi asistență pentru acele state membre care au probleme și care nu reușesc să pregătească proiecte bune, așa cum s-ar putea uh, să fie în România, de exemplu, cum am auzit. Mulțumesc. Uh, domnul Van Nistelrooy este ultimul vorbitor. Vă rog. Mulțumesc. Am ajuns un pic mai târziu, din păcate, și nu am auzit uh, comentariul introductiv al domnului vicepreședinte. Îmi pare rău pentru aceasta. Aș avea o singură întrebare. Doamna Crel spunea că există un fel de reticență în a aduce fondurile europene, fondurile EFSI, de exemplu, la nivel național, deci pentru europenizarea acestor fonduri. Și uh, că uh, trebuie să facă uh, un adevărat uh, puzzle aici. Deci, noi am spus uh, că aceste fonduri ar putea rămâne în statul membru care pot, era prevăzut și în acel stat membru există un nivel de parteneriat, așa cum spunea domnul Nils, în care participă industria, comerțul, autoritățile publice și așa mai departe, comunitățile locale, etc s-ar putea ajunge la un acord pentru ca banii să fie folosiți alături de instrumentele EFSI. Aceasta este o posibilitate care există deja în regulamentul actual. Dumneavoastră aveți multă experiență aici. Pentru că altfel riscul este ca banii să se întoarcă la BEI, la Luxemburg sau uh, să rămână cine știe pe unde în Europa. Deci dacă nu vă luați uh, un angajament clar în fața acestei comisii să uh, reducem această tendință de recentralizare, atunci nu putem ajunge la un rezultat pozitiv. Mulțumesc! Mulțumesc! Aceasta a fost uh, ultima întrebare, au fost uh, numeroase. Acum așteptăm răspunsurile și comentariile dumneavoastră. Vă rog! Mulțumesc! Întâi, în ceea ce privește ajutoarele de stat. Vor exista niște notificări la timp în cazul în care EFSI și ESIF uh, sunt combinate între ele. Pentru că în proiectele EFSI nu există risc cu ajutoarele de stat, uh, întrucât uh, prin definiție e vorba de finanțare pentru domeniile care nu pot fi finanțate de sectorul privat. Însă, atunci când există și alte surse uh, publice, deci există acest potențial de ajutor de stat, uh, atunci uh, vom atrage atenția. Aceasta este intenția noastră și, din punct de vedere practic, uh, se aplică deja. Vorbim acum despre perioada actuală de programare. Și ne referim la perioada 2018, 2019 și 2020. Deci aceasta nu va afecta cu nimic uh, bugetul viitor sau uh, propunerea privind Cartea Albă, care este una doar uh, de nivel indicativ între statele membre și Parlamentul European. Sper că aceasta să reducă îngrijorările existente în ceea ce privește intențiile Comisiei. Dacă vorbim de combinarea celor două fonduri, FC și ESIF. Noi nu presionăm pe nimeni, nu uh, încercăm să ajungem la o combinare între cele două, însă cei care doresc să o facă, probabil că vor economisi banii din uh, ESIF pentru alte scopuri. Deci, dacă doriți să profitați la maxim de pe urma resurselor existente care au fost alocate unei regiuni, cu cât combini mai mult cele două, cu atât vei avea mai mulți bani uh, disponibil pentru uh, proiecte care țin de fondurile structurale, pentru care nu reușim să atragem îndeajuns investitorii privați. Acesta este motivul pentru care am făcut propunerea noastră, pentru că noi ne doream să fie mai ușor ca regiunile și orașele și câteodată chiar și guvernele naționale să poată combina diversele surse de finanțare. Însă, bineînțeles, nu este o obligație să se utilizeze această oportunitate dacă regiunile nu o doresc. Noi am dorit însă doar să reducem birocrația și să facem acest lucru cât mai ușor cu putință. Doamna Crel ne-a vorbit uh, despre fondurile EFSI și EFSI și dacă ele ar fi o chestiune diferită. Într-o oarecare măsură, da, însă nu pe de-a întregul. Pentru, pentru că, de exemplu, EFSI a cofinanțat anumite spitale din Polonia și centre de îngrijiri medicale în Irlanda și aceasta va avea un impact din punct de vedere al echilibrării nivelului de dezvoltare între regiuni și între țări. Pe de altă parte, aș vrea să vă dau un exemplu. Este vorba de un model pe care n-am reușit să-l promovăm deocamdată. Este o oportunitate pe care o avem în Grecia. Toată lumea știe că sectorul bancar din Grecia se confruntă cu constrângeri foarte mari pentru a finanța IMM-urile și o opțiune ar fi aceea de a avea platforme de finanțare a IMM-urilor utilizând fondurile ESI ca și capital, EFSI ar putea oferi capital și poate anumite companii private de asemenea și cu această bază de capital s-ar putea redistribui aceste fonduri către IMM-uri. Și aceasta pentru a evita problemele actuale din sistemul bancar în Grecia. Și aici uh, fondurile ESI ar putea juca un rol important pentru a întări sistemul social, uh, pentru a crea locuri de muncă și pentru a întări uh, coeziunea. Însă, după cum vă spuneam, nu am reușit încă să implementăm în practică această construcție financiară, dar am încurajat-o și încurajăm autoritățile elene să analizeze și această posibilitate. Acum, asistența tehnică este absolut esențială. Prin această asistență putem să ne asigurăm că alocarea geografică între statele membre și între regiuni într-un stat membru este echilibrată. Iată de ce toate aceste propuneri sunt extrem de importante. Avem uneori proiecte de infrastructură unde e nevoie de finanțare prin granturi și fondurile ESI ar putea juca un rol important sau alte surse de finanțare europeană pot oferi granturi și o parte din ele ar putea veni din uh, sectorul privat sau din partea EFSI. De aceea e bine de fiecare dată să ne menținem pragmatici pentru a obține rezultatele cele mai bune și pentru a utiliza cât mai bine diferitele surse de finanțare. În ceea ce privește rolul viitor al Regatului Unit în BEI, nu ne putem pronunța acum, este o întrebare deschisă. E adevărat că Regatul Unit uh, este uh, unul dintre principalii uh, contribuabili, deci este o întrebare esențială legată de viitorul uh, statelor membre și ce se va negocia uh, în cadrul Brexitului. Domnul Omerje m-a întrebat uh, legat de EFSI și uh, cartografiere. Noi avem deja o hartă UE care arată în ce măsură uh, s-a utilizat EFSI în diversele state membre, însă această hartă nu este atât de detaliată, dar puteți să vă faceți o imagine legată de fiecare țară în parte este inclus acolo și o explicație suplimentară, câte fonduri s-au folosit și așa mai departe. Dacă vă interesează acest lucru, proiectele finanțate de EFSI le puteți regăsi toate aceste uh, proiecte uh, pe uh, pagina BEI. Deci toate cele care au obținut această finanțare. Este o informație foarte utilă pentru că ea ne poate arăta în ce măsură anumite regiuni, state membre sau companii au utilizat EFSI și ne putem face o idee în ce măsură ar putea fi utilizat în alte regiuni. Unul din motivele pentru care anumite regiuni sau anumite state au utilizat mai mult aceste fonduri EFSI În general, în aceste state a existat o autoritate publică care a promovat aceste fonduri sau în anumite regiuni sau state eurodeputații au avut un rol covârșitor, au organizat tot felul de evenimente, de seminare pentru antreprenori, pentru instituții financiare, pentru uh, mediul și autoritățile locale, explicând ce poate oferi EFSI. și nu putem subestima rolul unor astfel de evenimente. Eu încerc de fiecare dată să mă deplasez peste tot în statele membre, să explic la fața locului uh, cum se poate utiliza FC și utilizăm toate canalele de comunicare disponibile pentru a o face din ce în ce mai mult însă uh, puterea noastră este destul de limitată și rolul dumneavoastră în calitate de eurodeputați este absolut esențial, pentru că dumneavoastră vă cunoașteți mult mai bine circumscripțiile decât eu. Și știți ce ar trebui să se spună despre EFSI? EFSI uh, a fost un instrument esențial pentru proiectele de eficiență energetică și pentru cele de energie regenerabilă, nefinanțând combustibilii fosili. O bună parte a fondurilor au mers în aceste două direcții, eficiență energetică și energie regenerabilă și e bine să vedem că noile tehnologii și noi inovații s-au făcut în aceste domenii cu ajutorul EFSI. Acum un exemplu mi se pare foarte util, un model demn de urmat în altă parte, care vine din uh, Danemarca. Acolo Uh, sistemul bancar se confruntă cu uh, o rată de bânzii foarte scăzută și fondurile de pensii din Danemarca au utilizat EFSI ca o zonă tampon. Deci fonduri care sunt capitalizate de către fondurile de pensii și EFSI a intrat și el cu investiții, astfel încât fondul de pensii face, de exemplu, uh, investiții în energia regenerabilă și dacă apar uh, Uh, pierderi în aceste investiții, EFSI este primul lovit. Iată un exemplu foarte bun uh, de utilizare a fondurilor EFSI pentru a stimula și mai mult noile tehnologii și inovarea. Ni s-a cerut de asemenea să explicăm Uh, rolul FC în sectorul pescuitului. Este foarte important. Așa cum spuneam, în jur de 4.000 de IMM-uri ar trebui să beneficieze de pe urma acestui fond FC. Și toți aceștia au obligația de a raporta pentru a ne arăta cum au utilizat uh, capitalul pe care l-au primit din partea FC. Avem nevoie de aceste informații. De altfel, ar fi foarte util dacă IMM-urile care beneficiază de pe urma acestor fonduri, care primesc uh, împrumuturi sau finanțare uh, cu ajutorul UE, ar uh, raporta. Însă deseori sectorul bancar nu dorește să se implice și împrumuturile se acordă nu grație băncilor, ci grație EFSI sau a intervenției UE. Deci ar fi corect să spunem că suntem uh, în creștere uh, cu investițiile pentru IMM-uri pentru că am ajuns la un acord cu FC. Doamna președintă, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult. Acestea au fost uh, comentariile din punctul meu de vedere și să menținem legătura și pe viitor. Dacă mai aveți nevoie de informații detaliate, îmi pare rău, cred că am uitat ceva. N-ar trebui să o fac niciodată. Era vorba despre ce întrebare? Domnul Van Nistelrooy. Da, într-adevăr, la întrebarea dumneavoastră, dacă se combină cele două, EFSI și ESIF, atunci o parte din bani ar putea trece de la regiuni la Bruxelles sau la Luxemburg. Nu știu dacă e posibil așa ceva, cum spuneați dumneavoastră, pentru că în cazul în care regiunea dorește să combine cele două mă scuze, să combine cele două fonduri, a fost o decizie deliberată a lor. Fondurile structurale sunt în mâinile lor, practic, și dacă investiția se materializează, dacă fondurile structurale sunt implicate, atunci și finanțarea EFSI va veni în aceeași direcție. Dacă însă, dintr-un motiv sau altul, investiția nu se pune în practică, atunci uh, nu se va da înapoi niciun ban la Bruxelles sau la Luxemburg, pentru că EFSI nu uh, face nicio diferență aici față de cum funcționează în mod normal uh, fondurile structurale. Da, e vorba de articolul 185, însă mă bucur că spuneți că fondurile nu se întorc uh, la Bruxelles sau la Luxemburg, la BEI. Uh, Asta ne ajută pe noi și este o chestiune foarte importantă din punct de vedere practic. Mi-aduc aminte la o primă dezbatere pe care am avut-o despre FC. Mi-aduce aminte că ați spus să începem cu CEF și cu Orizont 2020 pentru ca totul să funcționeze. Acum există însă mult mai multe posibilități și există și posibilitatea voluntară de a se implica și, așa cum spunea și doamna Crel, trebuie să vedem care sunt procedurile care se aplică pentru a nu aștepta până la perioada viitoare. Pentru că aceasta este o precondiție și noi, dacă dumneavoastră sunteți de acord, putem analiza mai în profunzime această chestiune a textului pe omnibus. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră, pentru dezbatere și mai ales pentru ultimul răspuns pe care l-ați dat și ultimul comentariu, ceea ce probabil că ne deschide o nouă oportunitate nouă aici la Comisia Regii pentru a dezbate propunerea Omnibus și avizele noastre. Mulțumesc foarte mult. În urmă cu un an, în 2016, dumneavoastră erați invitat al comisiei noastre. Acum uh, ne întâlnim în martie. Sper că data viitoare să uh, fie mai repede cu CFM-ul probabil sau vom vedea dacă nu. Oricum vă așteptăm aici uh, cu plăcere pentru tot felul de dezbateri. Vă mulțumim foarte mult. Okay. Thank you. Thank you very much. Ok, on this point I close. Închidem și acest punct de pe ordinea de zi și cu asta am ajuns la sfârșitul părții publice a reuniunii noastre. Continuăm după o scurtă pauză cu reuniunea coordonatorilor și doresc să rog pe această cale pe toți aceia care nu sunt coordonatori să părăsească sala. Mulțumesc! Just, just to remind everybody that tomorrow... Vă reamintesc că mâine începem la 8.30 nu la ora 9, la 8.30 și începem cu voturile.